Kollegen. Liebe Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen Ausschusssitzung. Bună ziua, dragi colegi! Bine ați venit la reuniunea din această după-amiază. Haideți să adoptăm mai întâi ordinea de zi și vă Vreau să vă spun că după o zi care am avut și plenară, nu mă mir că nu este prea multă lume în sală, nu avem nici măcar toți coordonatorii prezenți. Deci, mai întâi va avea loc reuniunea comisiei noastre, care este o ședință publică și salut pe toți cei prezenți în sală și apoi va avea loc reuniunea în spatele ușilor închise, care va fi strict pentru coordonator. Cred că ați primit proiectul de ordine de zi, nu există cereri de uh, modificare. Nu am niciun fel de comunicare de făcut. Cu excepția faptului că traducerea procesului verbal al ultimei reuniuni uh, în toate limbile tocmai ne-a parvenit și Acum ajungem la cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, care este, ca să spun așa, masa principală din această după-amiază, e vorba de schimbul de opinii despre cea de-a doua fază a mandatului comisiei noastre. Și să ne gândim cum va arăta raportul definitiv. Este, bineînțeles, o chestiune importantă Vreau să vă reamintesc, spune președintele, că nu o să putem să amânăm datele prevăzute în calendar, termenele. Așadar, trebuie să lucrăm încă din luna martie asupra primului proiect de raport. Calendarul va fi cât se poate de um, strâns. Bine venit, Otmar! Acum ar fi bine să ne concentrăm asupra viziunii pe care o avem despre munca noastră în timpul cel de-al doilea mandat, cel de-a doua jumătăți a mandatului care ne-a fost uh, acordat. Raportul intermediar a fost trimis uh, parlamentelor naționale din toate statele membre împreună cu un chestionar pe care îl aveți și dumneavoastră în dosar, întrebări care ni se par esențiale și vreau să informez pe colegi că în luna martie a anului viitor avem intenția să organizăm uh, o um, adunare comună între Parlamentul European și Parlamentele Naționale aici la Bruxelles pentru a putea face un schimb de opinii, pentru a vedea care sunt uh, punctele convergente și să profităm de prezența colegilor noștri deputați naționali pentru a uh, schița mai multe piste de acțiune legislativă. Cam atât vreau de spus. Și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Pervaș Beres, care este raportoarea noastră, ca să ne spună cum vrea să abordeze chestiunea. Ai cuvântul Pervaș. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima noastră ocazie de a schimba opinii de la votul din plenară încoace. Cred că este un moment important pentru a da orientare a lucrărilor noastre pentru viitor. Puțin mai târziu, coordonatorii se vor reuni pentru a defini modalitățile precise ale activității noastre, dar cred că trebuie să discutăm pe baza ceea ce am făcut împreună de un an și ceva încoace și pe baza votului din plenară cum dorim să orientăm în mod general activitatea noastră. Înainte de votul din octombrie, în discuțiile dintre grupurile politice, ne-am dat seama că două scenarii sunt posibile. Unul conform căruia în acest raport interimar puteam să punem întrebări și în raportul final apoi să apară răspunsurile la aceste întrebări. Celălalt scenariu posibil era acela în care am putea să ne punem de acord în legătură cu principalele recomandări de făcut. Din fericire, cel de-al doilea scenariu s-a impus, ceea ce înseamnă, cred, că în viitor cel mai important pentru noi uh, va fi o activitate de monitorizare, să ne asigurăm că orientările majore din acest text, sprijinit de o majoritate foarte largă în plenară, se vor regăsi în uh, actele adoptate de Parlament, rapoartele Parlamentului și vom sprijini, deci, uh, acest mesaj transmis. Bineînțeles, criza nu s-a terminat și cred că ceea ce am spus încă din raportul inițial și ceea ce s-a confirmat la votul din plenară este din păcate adevărat. Poate pe aici, pe acolo, vor fi evoluții în legătură cu care va trebui să rectificăm anumite chestiuni, de exemplu, reprezentarea externă a zonei euro și așa mai departe. Dar cred că principalele elemente se regăsesc în raportul votat și, din punctul meu de vedere, principala orientare în cadrul calendarului pe care l-ați indicat este acela de a ne asigura că orientările hotărâte aici se vor regăsi în diferitele dispoziții adoptate de Parlament pe viitor în legătură cu teste legislative care au un impact asupra obiectului nostru de activitate. Vor fi multe aceste texte pentru că raportul a acoperit un uh, un uh, spațiu destul de larg al uh, activității noastre. Se vor uh, pune în discuție două, trei probleme. Ați vorbit despre calendar. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră în legătură cu faptul că am dorit să prelungim acest mandat pentru ca el să coincidă cu mandatul Comisiei privind viitorul perspectivelor financiare și cred că este pertinentă uh, această prelungire. Vom reveni asupra acestui lucru la ședința coordonatorilor, dar ar fi bine să avem și uh, ședințe comune cu Comisia pentru Perspectivele Financiare. Știu că această comisie um, are foarte multe preocupări de analizat și a lansat uh, un apel la contribuții din partea tuturor comisiilor, uh, avize și așa mai departe. Știu că v-ați întâlnit cu președinția Comisiei pentru Perspectivele Financiare, dar uh, Cred totuși că ar trebui să organizăm această ședință comună pentru a purta o discuție politică în legătură cu orientările globale ale proiectului care trebuie finanțat din bugetul Uniunii Europene. Cred că această ședință ar trebui să aibă loc cât mai repede. În al doilea rând, în ceea ce privește propunerile concrete pe care, trebuie să, pe care le vom face, Cred că, în afara unor evenimente excepționale care ar putea apărea, cred că principalele noastre propuneri există deja în primul raport. Al treia dimensiune este cea legată de relațiile cu parlamentele naționale și vom reveni asupra acesteia la ședința coordonatorilor, uh, când uh, vom intra mai mult în detalii legate de orientări. Cred că la această ședință a Um, comisiei noastre, trebuie să vedem ce direcție doresc colegii să dea activității noastre, având în vedere ceea ce am făcut deja în prima parte. In... Mulțumesc, Pervanș. Am uh, luat deja contact cu Utah Hawk în luna septembrie în calitate ei de președinte a Comisiei SUR, secretariatele celor două comisii sunt de asemenea în contact și deocamdată Comisia SUR nu lucrează, nu funcționează pentru că așteaptă bugetul definitiv pentru anul viitor. Deci intenția noastră de a ne întâlni uh, cu această comisie nu se poate materializa deocamdată. Numai la începutul anului viitor, înainte de luna ianuarie, nu există o astfel de posibilitate. Înainte de a da cuvântul colegilor, Otmar, dorești să începi? Nu? Domnule președinte, tocmai legătură cu acest aspect, la restul vom reveni, dar în ceea ce privește Um, întâlnirea cu Comisia SUR. Sunt absolut de acord cu doamna raportor. Trebuie să um, avem o ședință comună și nu numai atât. Trebuie să colaborăm. Uh, sunt absolut sigur că singuri nu putem să găsim calea ieșirii din criză fără a ne acorda um, în legătură cu bugetul, deci fără a trufi practic fondurile necesare. necesare. Domnul uh, Gariga um, a semnalat că apar două probleme, una care ne privește și cealaltă care ne privește mai puțin. avem, uh, trebuie să facem față sau să ținem cont și de punctul de vedere al experților în domeniul bugetar și, bugetar și nu trebuie să uităm care sunt limitele bugetului. În al doilea rând, dacă dumneavoastră și Utah Hau hotărât să ne întâlnim în ianuarie sau mai încolo și apoi uh, ni se, dorim să prezentăm uh, noul uh, proiect de text. Nu trebuie să uităm faptul că trebuie să ne coordonăm calendarele. Eu personal sunt gata să mă implic, să fac tot ceea ce este necesar și sunt de acord cu doamna raportor. Der, der Hilfestellung, um, wir... Mulțumesc foarte mult pentru că te-ai oferit. Nu e vina noastră, noi dorim să, ne, să avem această întâlnire cât mai curând cu putință. Și poate, cu ajutorul tău, am putea înregistra progres. Dau acum cuvântul reprezentantului eh, domnului Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, unul, vorbesc în numele colegului Coferati și suntem de acord cu ce a spus doamna raportor Beres. Mi se pare important că munca acestei comisii trebuie să se desfășoare în legătură strânsă cu acele sectoare de activitate și acele comisii care examinează proiecte legislative care au un raport cu criza și cu soluțiile care au fost aplicate pentru a ieși din criză. De aceea mi se pare deosebit de important să facem în așa fel încât să dezvoltăm un bun raport, o bună relație cu Comisia SUR, dar și cu alte comisii care, cum spuneam, examinează în momentul actual proiecte legislative care au un impact uh, concret asupra problemelor ce țin de criză sau care au fost deja abordate în primul nostru raport. În ce privește parlamentele naționale, da, cred că o să discutăm mai bine despre asta în timpul reuniunii coordonatorilor. Vă mulțumesc. So, the next is Ole Schmidt. Uh, thank you, Chair. Well, I have a very... Domnul Oli Schmidt. Am o întrebare de ordin practic. Privir, privind prezența la comisie, putem spune că muncim din greu și, într-adevăr, unii o fac, dar numai ei, ceilalți stau pe bară. Și pentru mine, acest lucru reprezintă o problemă. Înainte de a intra în amănuntele programului, cred că ar trebui să ne gândim la acest lucru. Poate nu neapărat în cadrul comisiei acum, fiindcă în afară de coordonatori avem un, doar unul sau doi membri, dar ar trebui să fie ridicată această problemă. Această problemă. Also die Teilnahme war in, in der Tat ja auch in der Vergangenheit äh, mehr als einmal unbefriedigend. Äh, Într-adevăr, prezența nu a fost întotdeauna mulțumitoare. Dar nu știu ce putem face. Există și alte ședințe la alte comisie. Dacă, și dacă sunt ședințe joia după masă, nu, prea ne, nu ne prea bucurăm de o prezență numeroasă, fiindcă mulți pleacă acasă joi după masă. Bineînțeles, nu putem obliga pe nimeni să fie prezent. Putem să facem o listă neagră, să instituim o listă neagră a chiulangiilor, dar asta nu înseamnă că ei uh, își vor schimba atitudinea. Sunt și eu descumpănit, sunt de acord cu tine, dar nu văd nicio soluție, nu găsesc nicio soluție practică de la această problemă. Putem să atragem atenția persoanelor, dar până acum uh, nu a mers. E păcat că unele grupuri politice nu sunt reprezentate deloc. E o situație foarte șubredă, ridicolă. E trist că verzii au fost slab reprezentat încă de la început, chiar dacă, iată, din rândul verzilor vine un vicepreședinte. Într-adevăr, uh, nu e bine deloc. Și situația la care duce va fi una îngreunată în momentul în care vom ajunge la etapele, la etapele ulterioare, unde vom încerca să obținem rezultate. Aveți ceva de spus privind a doua jumătate a mandatului activității noastre? Oli Schmidt, ar fi mai ușor dacă am fi, ar fi mai multă lume prezentă. Cred că principala chestiune pentru noi o reprezintă cooperarea cu parlamentele și parlamentarii naționali, în principal. Mai apoi, dacă dorim să ajungem la un consens larg, și sperăm că se va întâmpla acest lucru, atunci trebuie să respectăm o mare parte a compromisurilor. Am putea să le mai analizăm, să le mai extindem, dar haideți să nu deschidem din nou cutia Pandorei, fiindcă ar fi într-adevăr contraproductiv. Am putea să aducem lămuriri asupra unor aspecte. Am văzut că verzii doreau să rediscute impozitul pe tranzacții financiare. Poate n-ar fi o idee rea, dar nu știu dacă nu cumva ne suprapunem aici cu Econ. Fiți prudenți, totuși. Haideți să nu deschidem din nou cutia Pandorei. Mulțumesc foarte mult, domnul Zile. Sunt de acord cu ce a spus Pervanș. Sunt de părere că ne-am descurcat bine în prima jumătate, am ajuns la o poziție de compromis și cred că în a doua perioadă ar trebui să construim mai departe pe această temelie. Am putea să adăugăm și noile chestiuni care au apărut între timp și unele cărora nu le-am adăugat atenție până acum, câteva după mine. În primul rând, am putea adăuga faptul că datoria privată reprezintă o problemă gravă și ea, care afectează mediul afacerilor, companiile, dar și gospodăriile la nivel european. Ar trebui să vedem care sunt legăturile între fondurile de pensii și datoria privată fondurile de pensii care se confruntă cu probleme legate de fluxul de lichidități și așa mai departe. În al doilea rând, este vorba despre, um, mă scuzați, perspectivele financiare. Dacă nu ne coordonăm cum trebuie activitatea, cu chestiuni de coeziune socială și economică, dacă aspectele de coeziune socială sunt afectate, atunci ne vom confrunta cu probleme grave, cu o criză profundă. Trebuie să fie foarte limpede faptul că avem nevoie de o poziție solidă și să ne exprimăm îngrijorările cu privire la evoluțiile din Uniunea Europeană post-criză. Mai sunt și alte aspecte. Eu nu sunt membru al ECON, spre deosebire de alți colegi ai mei. Cred că noi, la comisia noastră, trebuie să analizăm cele șase uh, Um, acte juridice pe care le analizează la ora actuală Comisia Econ, trebuie să analizăm noile instituții care vor fi înființate. Toate aceste chestiuni sunt importante. Iar în al treilea rând, uh, aș dori să ridic un aspect pe care îl voi ridica și la um, coordonatori. Faptul că cooperarea cu parlamentele naționale uh, este crucială și adesea există divergențe de păreri. Domnul Huntis are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, după cum a spus raportorul, este prima dată când avem ocazia să discutăm după votul din plenară și acum ne organizăm activitatea pentru următoarea perioadă. perioadă. Cred că um, sunt binevenite niște observații. În primul rând, ar trebui să ne folosim de prilejul de a ne extinde mandatul uh, într-un al treilea an, să mai avem un an. Preopinentul meu a spus că nu a votat pentru raportul uh, interimar din motive pe care le-am explicat foarte clar. Nu cred că ar trebui să mergem mai departe cu o propunere pe care, cu care s-ar putea să nu fim întru totul de acord. Astfel încât noi, în comisia noastră, trebuie să redactăm niște propuneri și niște concluzii mai bune în raportul final. Iată, tocmai de ce discutăm în această după-amiază. Sunt de acord cu propunerile care s-au făcut în legătură cu procedura. Cooperarea cu alte comisii care au legătură, care se ocupă de aceste chestiuni, este o idee bună, dar în ceea ce privește mandatul și responsabilitățile comisiei noastre, trebuie să analizăm cauzele crizei și concluziile care se trag. Lucru pe care nu l-am făcut suficient, așa cum s-a spus, criza este încă în curs iar uh, datoria cauzată de criză se răspândește, iar multe din uh, metode care s-au luat uh, și care, din păcate, se oglindesc în raport, de de ce grupul meu nu a putut să sprijine, nu sunt deloc de ajutor aceste metode. Noi am avut un referendum privind corectitudinea acestor metode măsuri de austeritate din Franța, Grecia și Marea Britanie, măsuri care nu sunt deloc populare. Cred că trebuie să avem o altă abordare la nivel european. Nu spun asta um, fiindcă știu că am dreptate, fiind, dar, ci fiindcă știu că există acest deficit și nu cred că suntem destul de aproape de cetățeni așa cum ar trebui. Nu ar trebui să ne pese de ce zice Comisia, noi reprezentăm aici pe cetățenii europeni, iar Comisia încearcă să propună măsuri legate de uh, guvernanța economică care nu cred că ne vor fi de vreun folos. Până la urmă, cred că ce ar trebui să facem în acest uh, efort colectiv este să facem un raport, să întocmim un raport cât se poate de bun, ceea ce încercăm și noi și grupul nostru. În al doilea rând, la reuniunea coordonatorilor poate putem intra mai mult în amănunt, dar am câteva propuneri de delegații, vizite în anumite țări, vom putea discuta acest lucru mai târziu, dar uh, cred și cred că trebuie neapărat să visăm Grecia. Bun. Bun, vorbim mai târziu despre acest lucru. Am și niște propuneri precise. În acest sens. Când unii spun că nu există, nu ne confruntăm cu nicio criză, este important să avem uh, oameni care să poată demonstra contrariul. Domnule președinte, putem discuta mai mult pe această temă la reuniunea coordonatorilor, dar uh, ai uh, ridicat un aspect, după mine, controversat. Eu unul, cel puțin, nu cred că miezul declarațiilor noastre din raportul interimar ar trebui să fie pus sub semnul întrebării. Sunt de părere că rezultatul votului din septembrie și a activității noastre pe care am votat-o reprezintă părerea comisiei. Și am, lu- am lucrat din greu pentru a ajunge la acel compromis. Și până la urmă, asta și este un compromis. Bineînțeles, nu se poate să mulțumim, să mulțumească acest compromis toate grupurile politice, dar cred că până la urmă este unul viabil. Și dacă încercăm acum să-l schimbăm, să-l refacem, nu ajungem nicăieri și nu cred că această idee s-ar bucura de, majori- de o majoritate și vă sfătuiesc să nu o las pe acest făgaș, domnul Weigel. One of... Domnule președinte, eu sunt unul dintre membrii acestei comisii care nu este economist la bază. Și când mă uit la programul acestei comisii, Nu cred că ar trebui să ne concentrăm exclusiv asupra instrumentelor financiare și asupra guvernanței economice. Așa cum a spus colegul din Grecia, criza are multe rădăcini și a avut diferite, diferite fațete și a primit răspunsuri diferite de la un stat la altul. și chiar dacă nu sunt economist, cred că munca comisiei noastre a fost uh, o plus valoare și am făcut treabă bună. Cred că am uh, avut parte de uh, cei mai buni specialiști în domeniul economic care și-au împărtășit cunoștințele cu noi, dar poate că ar fi bine să nu invităm numai specialiști, ci și persoane care au reflectat asupra rădăcinilor crizei dintr-o altă perspectivă decât cea pur economică. Poate că asta ne-ar diversifica discuții, discuțiile și ar aduce o altă contribuție. De asemenea, sunt de acord și eu cu implicarea în discuția parlamentelor naționale și să întrebăm ce au făcut ei de când a început criza. Căci e evident că în plus de răspunsurile pe care le-am avut, să zic, prin intermediul Consiliului, au existat alte soluții adoptate de la un stat la altul, au fost experiențe noi și ar fi interesant să rezervăm una din uh, sesiunile noastre la o asemenea discuție, să știm ce s-a făcut în ultimul an în unele țări, să spunem așa, reprezentative. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Acum Colega noastră, Pelci, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt relativ de acord cu ceea ce s-a spus. Eu nu sunt membru aici de mult timp. Dar sunt de acord cu orientările generale ale raportului. Așa cum a spus și doamna raportor și cum au spus-o și unii specialiști, criza economică încă nu s-a încheiat. Încă mai putem să vedem uh, um, anumite simptome care se manifestă din nou. Unele state membre au făcut nenumărate eforturi pentru a um, ține sub control această criză și au stabilit anumite practici care ne-ar putea interesa pentru munca noastră viitoare. Ar fi bine să analizăm cauzele și apoi care sunt problemele care încă nu au fost soluționate și care au făcut parte dintre factorii de declanșare ai crizei. Apoi să vedem cum putem să însoțim această criză cu unele state membre deja și-au dat această misiune. Și rămâne și chestiunea indicatorilor care ar trebui luați în considerare uh, în plus față de PIB. O ultimă observație. ținând cont de faptul că încă nu știm atunci când se va încheia această criză și nu știm cum vom uh, rezolva chestiunea în mod definitiv, pentru că nu e așa, e vorba despre o situație foarte complexă, ar fi bine dacă lucrările comisiei noastre ar fi prelungite. Vă mulțumesc, spune președintele un mic comentariu, pentru că am senzația că există o neînțelegere. Eu cred, ce obțin așa am înțeles lucrurile, ne-am... Deci cred că ne-am a plecat deja în, uh, suficient asupra uh, cauzelor, rădăcinelor crizei. Poate că am putea să aprofundăm un pic lucrurile, dar uh, deocamdată Uh, și acest lucru este ilustrat de primul nostru raport, am abordat deja această temă a uh, factorilor declanșatori, a cauzelor crizei. Deci, nu cred că am avea mare lucru de câștigat dacă am reîncepe examinarea acestor cauze. Cred că comisia noastră uh, a vorbit în lung și larg despre ele. am hotărât uh, prin consecință să avem o arhitectură de supraveghere la nivel european. Acum ne-a mai rămas puțin timp la dispoziție. E adevărat că până uh, în ianuarie nu se va mai întâmpla mare lucru, dar uh, Vom fi imediat în luna martie, când va trebui să prezentăm uh, uh, documentul final, sau cel puțin ciorna acestuia. Evident că parlamentele naționale trebuie să fie implicate, dar noi uh, ne dorim mai ales să putem să spunem că raportul final al comisiei noastre este sprijinit nu numai de deputații europeni, ci și de reprezentanții parlamentelor naționale. Putem să mai facem tot felul de analize, însă nu avem fizic suficient timp la dispoziție ca să mai uh, redeschidem uh, dezbaterea despre cauzele crizei. Doamna Hübner acum are cuvântul. Da. S-ar putea să spun niște lucruri care să contrazică ce au spus colegii dar vreau să fac câteva remarce. Faptul că raportul final și recomandările vor fi adoptate în luna iunie justifică nevoia de a nu ne limita raportul și recomandările la uh, criza financiară sau la um, um, momentul în care se va ieși din această criză. Am putea să mergem mai departe. Deci întâi am analizat uh, cauzele crizei, am spus că era nevoie de reforme și unele reforme deja au fost uh, operate sau urmează să se transforme în măsuri concrete fac trimitere aici la toată noua arhitectură de supraveghere a piețelor, da? Cred că trebuie să avem o vedere pe termen mai lung, pentru că multe din consecințele acestei crize se vor resimți și în următorii ani. Știm cu toții că nu e vorba numai despre o criză limitată la continentul european, ci despre una globală. Toate comisiile țin cont și de contextul internațional atunci când dezbat despre criză și consecințele acesteia. Și, de asemenea, se vorbește despre o guvernanță mondială. Poate că ar fi bine să preluăm în raportul nostru final câteva elemente despre analiza cauzelor, dar și, mă scuzați, pe de altă parte ar trebui să includem acele elemente care nu sunt neapărat europene, dar care au o relevanță pentru Europa. Deci din martie până în iunie, asta spuneam, cred că trebuie să punem la punct un raport și niște recomandări care să nu conțină numai idei de reformă, ci să aibă o, o, o viziune pe termen lung. Apoi, știți că deja am făcut o analiză, nu este una perfectă pentru că În general, îți trebuie o distanță în timp de 20 până la 30 de ani ca să faci o analiză cu adevărat obiectivă și um, exhaustivă. Deci ce am făcut noi aici este o muncă importantă, poate că nu putem să o redeschidem din lipsă de timp, dar nimic nu este bătut în lemn. Discuțiile noastre pot să um, îmbunătățească calitatea raportului nostru intermediar. Deci sunt de acord cu faptul că nu putem să o luăm de la capă, dar haideți să rămânem um, deschiși pentru a accepta orice altă propunere de îmbunătățire. În ce privește calendarul? Cred că va fi de datoria noastră să facem o primă evaluare a reformelor care au fost introduse în Uniunea Europeană și cum există și alte comisii care lucrează asupra unor aspecte relevante pentru piețele financiare. Și există și activitatea reprezentanțelor uh, în țări terțe. Deci, ar fi bine să avem o vedere de ansamblu, cum spuneam, o trecere revistă a tuturor reformelor deja instituite. O dezbatere organizată de comisia noastră, care să nu fie numai o, o dezbatere despre niște amendamente, ci o dezbatere uh, tip uh, conferință cu o participare largă despre criză, reforme, ieșirea din criză. Și raportul ar putea să fie o contribuție serioasă pentru pregătirea unei asemenea conferințe. Noi putem să cerem comisiei să facă o primă evaluare a tuturor reformelor care au fost instituite de la începutul crizei și până acum. Și un ultim lucru, apropo de parlamentele naționale. Știu că este important, dar e atât de greu. La toate întâlnirile cu parlamentele naționale la care am fost eu în ultimul an, chiar și recent, am avut tot timpul senzația că ceva nu funcționează, parcă nu reușim să ajungem la acea uh, masă critică de persoane prezente la reuniune, astfel încât să avem un adevărat schimb de opinii ar trebui să investim mai mult în pregătirea acelor colegi care vor face deplasarea, care vor veni la Parlament, pentru că nu cred că se întâmplă lucrurile astfel și atunci acele întâlniri cu Parlamentele Naționale nu sunt foarte interesante. Mulțumesc, doamnă Hübner. Aveți cu siguranță dreptate în legătură cu ultimul punct participarea și pregătirea reprezentanților parlamentelor naționale nu sunt întotdeauna satisfăcătoare. Nu putem decât să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. Cred că aceste propuneri, adică de a cere cooperarea din partea Comisiei ar uh, permite, ar suscita o participare mai largă, se va putea materializa. Cred că putem aprofunda această idee în dezbatere. Ok, <coughs> dann machen wir die zwei und den Mai întâi domnul Engel și apoi doamna Pitikainen și doamna raportor pentru a încheia. Cred că analiza a fost făcută deja suficient. În raportul intermediar avem mai mult decât suficiente elemente de analiză. Și de altfel, aceste lucruri nu au fost inventate cu ocazia acestui raport mulți, multă lume, mulți experți au studiat aceste chestiuni înainte ca noi să tragem concluziile și cine dorește să citească, poate să citească mii de pagini deja despre toate aceste elemente care au putut să declanșeze sau să contribuie la declanșarea acestei crize. Și numai naufragiul Islandei uh, um, acoperă 2000 de pagini numai în uh, biblioteca mea. Și deci, de aceea spun că această analiză a fost făcută suficient, uh, de aceea acum cred că trebuie să discutăm în profunzime anumite elemente care se regăsesc deja în raportul intermediar, chiar dacă doar în fază embrionară, dar de aceea se numește raport intermediar și va avea o versiune finală. De aceea aș dori să spun și că, după părerea mea, acest raport intermediar face parte din concluziile acestei comisii, prim, încheie prima parte a lucrărilor noastre și stă la baza lucrărilor celor de, do, cele de-a doua parte a lucrărilor noastre. Nu trebuie să reinventăm roata, nu-i așa? Nu văd de ce acum am spune că am reveni asupra acestor elemente, le-am repune din nou sub semnul întrebării. Vreau să mai spun un lucru. M-am săturat de audieri. Nu mai vreau să văd nici urmă, de nici picior de expert. Am văzut tot felul de oameni. Oameni care nici nu se considerau ei înșiși experți, dar le-am, le-am, i-am făcut noi experți numai ca să-i audiem. Nu mai vreau nici supraveghere, nici control dacă acest Parlament a, făcut, a putut să facă multe în ultima vreme, a fost supraveghere și control. Asta a făcut Uniunea Europeană. Este singurul lucru pe care l-am făcut și asta mă, mă întristează. Pentru că trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă, dar nu am făcut decât supraveghere și control. Gata, suficient atunci nu trebuie ca această comisie specială, care nu are rol legislativ, să facă supraveghere și control. S-a făcut suficient. Acum trebuie să discutăm chestiuni politice, pentru că supraveghere și control, cu toate problemele care pot să apară ocazional și din punct de vedere politic, sunt totuși lucruri tehnice. E vorba de organizarea unor sisteme europene sau naționale și de a ne asigura că produsele financiare vor fi supravegheate peste tot în lume, dar până la urmă aici e vorba doar de, una, de un, o intervenție tehnică, dacă suntem de acord în legătură cu principiul. Nu trebuie să tot dezbatem ani de zile, nu trebuie uh, să vorbim uh, într-una despre aceste lucruri. Cred că mai rămân patru chestiuni de discutat. Datoria suverană și implicațiile sale, nu doar la noi, ci și în această economie a războiilor falimentare, care este cea a Statelor Unite. Există riscuri enorme care planează asupra continentului nostru, unele interne, de aici, de acasă, de la noi, și poate unele importate. Și trebuie să discutăm aceste lucruri, fără urmă de ideologie și fără a ne spune că tot băncile sunt de vină. Le tot spunem că trebuie să stimuleze economia. Poate ar fi trebuit să le spunem de mult să nu mai stimuleze economia, ca să nu mai să nu se producă deficituri structurale, pentru că Aici uh, practicăm în Europa și aproape peste tot în lume o perversiune a uh, teoriei lui Keynes și aș dori să nu mai facem acest lucru la nesfârșit. În legătură cu dezechilibrele în comerțul internațional și acestea, pe acestea trebuie să le uh, discutăm, să vedem ce fac actorii europeni în acest domeniu și ce fac ceilalți jucători de, la nivel internațional, mai ales China, India, Rusia, Brazilia și așa mai departe. Pentru că toate aceste lucruri sunt legate de cursul valutar viitor și de politicile monetare. Și aici a declanșat un nou război. Știu că în această dimineață cu această rezoluție de 10 pagini despre comerțul cu Statele Unite, 10 pagini uh, de elogii la adresa Statelor Unite, care le-a declarat războiul acum 10 zile și totuși uh, închidem ochii. E vorba de 600 de miliarde de dolari care vor circula în întreaga lume, vor crea noi bule și nu vor alimenta economia americană. Dacă ar fi făcut-o, ar fi fost deci suficient cu cei 1300 de miliarde de dolari investiți. Deci această problemă devine majoră și se Aici se pune problema tuturor instrumentelor monetare pe care le dorim aici, în Uniunea Europeană. Riscăm, la un moment dat, că va trebui să manipulăm ratele de schimb. S-ar putea să ne regăsim în lunile sau anii viitori în situația în care va trebui să gestionăm rata monedei euro. Este de neînchipuit acest lucru acum, având în vedere ceea ce prevăd tratatele. Dar într-o zi s-ar putea să fie necesar acest lucru. Trebuie să vorbim despre această posibilitate și să nu, avem, să nu dăm impresia că e vorba de o erezie completă să menționăm așa ceva. În fine, trebuie să tragem învățămintele pentru integrarea europeană și pentru Europa politică, pentru că în Uniunea Europeană încă n-am ajuns nicăieri în ceea ce privește uh, concluziile trase la nivel politic din această criză. Tot supraveghem, tot controlăm, dar până la urmă avem în continuare șa, uh, mulți actori acolo unde am avut abia nevoie doar de unul și mulțumesc lui Pervanș că încearcă să centralizeze competențele monetare în raportul intermediar, dar cred că trebuie să facem mai multe și să ne batem pentru asta. Doresc să vă spun, domnule președinte, dragi colegi, că de fapt eu cred că în următoarele luni va trebui să avem dezbateri intense între noi. Avem la dispoziție toate elementele necesare. Acum trebuie să ne punem de acord în legătură cu decizii politice, pentru că de politică e nevoie Expertiza ne-a fost deja comunicată. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această intervenție foarte clară și pentru tezele ușor provocante pe care ni le-ați prezentat și pe care le sprijin parțial, nu complet, dar multe, cu multe sunt de acord. Și eu cred că trebuie să ne să profităm de ocazii să discutăm uh, anumite dintre aceste chestiuni. Doamna Pitikainen este penultima, apoi dau cuvântul doamnei raportor. Um, Mulțumesc. Firstly, I think that we should summarize. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru întârziere, dar voi vorbi pe scurt. Insist să nu revenim asupra ceea ce am făcut deja, nu trebuie să repunem sub semnul întrebării analizele făcute, trebuie să avansăm acum. În al doilea rând, Din câte am înțeles, uh, suntem cu toții de acord că dorim o perspectivă pe termen lung. În al treilea rând, Cred că trebuie să ne gândim dacă s-au luat deciziile cele bune în legătură cu economia reală, cu reglementările financiare la nivel global și așa mai departe. Și cred că în loc să avem audieri lungi și liste lungi de propuneri, ar trebui să ne concentrăm pe anumite aspecte care ar putea fi cele mai importante. Voi da câteva exemple. În ceea ce privește guvernanța economică europeană, Ar trebui oare să ne întâlnim cu Oliren sau alți comisari, poate cu ușile închise, pentru a discuta pașii următori? în ceea ce privește deficitele publice pentru a ne asigura că, din punct de vedere bugetar, urmărim aceeași linie la nivel național și la nivel european. Și, bineînțeles, se pun problemele, uh, se pune problema diferențelor la nivel fiscal între diferitele state europene. Am putea avea o întâlnire similară cu Barnier în legătură cu pachetul reglementar, să vedem ce facem la nivel global cu femeiul, reforma femeiului, uh, care e necesară, ce facem în relația cu grupul G20, care uh, e de, aproape de râsul lumii în momentul de față, Tot este de ineficient. Și diferențele între politicile fiscale la nivel mondial sunt atât de mari încât nu poate să fie altfel. Statele Unite fac una, China, China face alta, dar ce facem noi în acest război al, uh, dez, al uh, devalorii monedelor? Această cursă înspre cel mai mic numitor comun nu va avantaja pe nimeni până la urmă. Iată, care este întrebarea. Cum integrăm structura de luare de decizii și politicile fiscale? În fine, despre politicile fiscale și financiare, cred că trebuie să ne gândim la o finanțare de tip de la rozier sau verde. Dacă se pot calcula valorile mărcilor și valorile imaginii companiilor, cu siguranță se pot uh, Eh, integrare sursele proprii, regulile contabile și așa mai departe. Pentru că eficiența resurselor eh, și eh, includerea acestora în legăturile privind mediu nu pot să fie absolut separate de ceea ce facem noi. Cel de-al treilea punct este legat de noile produse inovante. Deci, și la bază stă principiul transparenței. Noile produse sunt bune, dar aceleași reguli trebuie să se aplice. Ultimul punct pe care trebuie să-l menționez ca un, um, un, uh, o condiție de bază pentru creștere și pentru atingerea obiectivelor strategiei UE 2020 este cu siguranță că trebuie să regândim nu doar bugetele naționale, ci și structura uh, bugetului european pentru inovare și investiții. Ce facem cu Banca Europeană de Investiții, parteneriatele public-privat și așa mai departe. Să putem investi în viitor și suntem foarte departe de această atitudine. Iată care ar fi, uh, uh care ar fi conținutul scrisorii pe care aș dori să o trimit eu lui Moș Crăciun. Încă un lucru. Parlamentele naționale, da, putem coopera, dar uh, poate ar fi mai bine să le cerem și lor să discute între ei aceste lucruri și să îmi trimite documente. Dacă vin aici și își prezintă poziția, uh, aceste deplasări pot să fie destul de contraproductive. Mulțumesc. ne-am uh, am încercat să ne informăm în legătură cu modul în care statele membre s-au implicat în aceste tipuri de discuții. În anumite parlamente au existat astfel de comisii, de exemplu în Franța, în Belgia, în Luxemburg, în regatul țărilor de jos. Uneori nu au o comisie oficială pe această temă, dar au organizat audieri sau ateliere pe astfel de teme și, bineînțeles, parlamentele naționale trebuie să să hotărască dacă vor sau nu să creeze o comisie specială pe aceste teme. Eu cred că, într-adevăr, este în interesul nostru să uh, primim informații uh, din partea lor, să fim informați de lucrările lor, pentru că în momentul în care facem propuneri, acestea nu se pot dezvolta fără aprobarea parlamentelor naționale, conform tratatului de la Lisabona parlamentele naționale au drept de control și dacă au impresia că subsidiaritatea nu este respectată, vor dori să intervină. Deci, iată, acesta este un, me- un mijloc pentru ca obiectivele noastre să fie îndeplinite. Pervanș. Muchas gracias. Yo también siento mucho no haber podido estar eh, desde el principio y creo que eh, después del trabajo. Domnul Presedo, îmi cer scuze că nu am putut fi prezent încă de la început. Dacă ne ghidăm pe activitatea noastră din prima fază, cred că am avea nevoie de o mai bună coordonare a agendelor nostru, ținând cont și de G20, de pildă, unde principal, una dintre principalele chestiuni reprezintă durabilitatea. În ceea ce privește Um, structura financiară mondială, să ne gândim care va fi uh, structura acestui sistem financiar internațional, rolul femeii aici, al Comitetului de la Basel și alte organizații internaționale. Cum putem să implicăm pe toți participanții? chiar și cei care deocamdată nu cooperează. Toate aceste elemente sunt esențiale și hotărătoare pe viitor. Cooperarea macroeconomică la nivel mondial reprezintă o altă chestiune importantă la nivel internațional. O regăsim pe agenda europeană, dar și pe cea internațională. Europa este principal principala scenă financiară și dacă nu ne asumăm responsabilitățile acum, ni se va știrbi influența și nu vom uh, mai avea greutate. O altă chestiune pe care aș dori să o ridic aici se uh, de la prăbușirea sistemului Bretton Woods, ne-am confruntat cu crize financiare, monetare. Trebuie să ne gândim acum care sunt căile de urmat și care este soluția cea mai bună pentru viitor. În afară de chestiunile de reglementare și de supraveghere, trebuie să analizăm ratele dobânzilor, Această criză s-a schimbat pe parcurs. A început cu criza ipotecară, cu s-a devenit o criză financiară, după care a devenit o criză a datoriei naționale, după care o criză a creșterii și s-a răspândit la nivel global. Trebuie să, gând, să, ne, să gândim în afara granițelor Uniunii Europene, trebuie să gândim în context global. Uh, G20, care, care este cadrul potrivit, uh, ONU, toate, toate aceste chestiuni trebuie să fie luate în considerare. Acum că am depășit prima fază, trebuie să analizăm chestiunile mai în profunzime. Mulțumesc, pervanș. Mulțumesc că mi-ați dat din nou cuvântul. Aș dori să reiau unele dintre lucrurile spuse. Mai întâi uh, am uitat să spun în introducere un lucru, și anume să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru tot ce am uh, realizat. Uneori uh, eram departe de un final fericit și uh, uneori cutia Pandorei nu mai, nu mai um, deschideam, fiindcă era deja bine închisă. Iată deci de ce voiam să vă mulțumesc. În același timp, dacă îmi permiteți, nu știu dacă simți și dumneavoastră această frustrare pe care o simt eu și era normal să fie examinat în plenară ca o debatere strategică miercuri. Dar uh, toată această confuzie cu pregătirea Consiliului European și a G20, precum și votul raportului, nu au reprezentat, nu a fost deloc o idee bună și mai ales din punctul de vedere a celorlalte instituții care s-au concentrat mai mult pe, termen, pe termenul scurt și au ratat momentul de reflexie pentru o evaluare pe termen lung. Iată deci care sunt învățămintele pe care trebuie să le tragem. O altă chestiune pe care nu am ridicat-o mai devreme este că în calendarul uh, nostru extins trebuie să ținem cont de calendarul Comisiei Sure pentru a ne asigura că există o corespondență, fiindcă întreaga miză și iată, noi dorim prelungirea acestui mandat, fiindcă eram optimiști și speram să închidem bine cutia Pandorei și poate că va fi greu de vândut acest uh, rezultat frumos pe care l-am obținut. Dar ce ne spune acest rezultat? Și aici sunt de acord întru totul cu colegul Engels, ceea ce nu prea se întâmplă. Ce spunem în raport? că Europa trebuie să se trezească, că trebuie să-și apere acest proiect, care are un cuvânt de spus și că miza este finanțarea acestui proiect în niște limite pe care le știm foarte bine. Iată ce spunem noi în raport. De aici trebuie să ne desfășurăm activitatea uh, în, în paralel în momentul în care va fi finanțat sau nu acest uh, proiect. Nu vreau să mă întind prea mult, dar cei care au vorbit despre cauze și au spus că ar trebui să revenim la, să ne aplicăm din nou asupra cauzelor. Aici ne-a fost foarte greu să cădem la un acord privind cauzele. Și am observat aceste divergențe. Unii mi-au spus că sunt prea înverșunat împotriva piețelor financiare, în momentul în care vorbim despre cauzele crizei, dar în momentul în care ne, ne uităm la celelalte cauze, ele sunt foarte strâns legate cu func- de funcționarea piețelor. Și uh, cauzele mai, cauza mai profundă pe care pe care, și, care aș vrea să fie analizată a fost sărită, care e mai controversată și se referă la inegalitatea socială, o cauză pe care aș fi vrut să o văd mai mult discutată. Dacă avem impresia la un moment dat că în, comisie, în comisia noastră se întrezărește un consens și anume nu am analizat destul uh, cauza inegalității sociale. Atunci putem să facem acest lucru, dar la ora actuală, văzând ce se întâmplă la Consiliu și aici, eu nu am impresia că că, suntem în, că avem posibilitatea de a redeschide acest, această chestiune și nu vreau să facem acest lucru. Nu vreau să, să o facem. Fiindcă sarcina noastră este să construim mai departe pe baza temeliei pe care avem. Și anume, care e temelia? Ideea că Europa trebuie să trezească, că are un proiect și un viitor pe care trebuie să le apere și că nu trebuie să se lase prinsă în capcana egoismelor naționale. În ceea ce privește evoluțiile situației. Și aici uh, răspund celor spuse. Dacă am avea acest uh, domn euro, poate lucrurile n-ar fi atât de rele. Și la, și la G20 se spunea că trebuie să lăsăm totul pe umerii piețelor, că se vor autoreglementa ele am văzut ce fac piețele și am văzut cum se întâmplă cu această mână invizibilă, ce se întâmplă când mâna invizibilă începe să să dească speculă și uh, acțiuni nesăbuite. Dacă există această, există această mână invizibilă, ce se întâmplă cu piețele? Am vorbit despre cât de greu ne-a fost să analizăm cauzele crizei și astfel nu avem concluzii foarte solide. Și o altă greutate care ne-a confruntat și aici izvorăște dezbaterea politică și am discutat cu colegul Engels uh, acest lucru. Strategia 20. Aici putem spune că nu merge destul de departe precum raportul nostru și propunerile noastre, dar uh, reprezintă o viziune asupra viitorului și a fost adoptată în Consiliul European din iunie. Următorul Consiliu, din octombrie, ar fi trebuit în mod normal să-și pună întrebarea cum se va finanța această strategie. Și ce s-a întâmplat? La Consiliu nu s-a spus decât un lucru. Sancțiuni pentru toată lumea. Dar întrebarea cum ieșim din situația în care ne aflăm? Cum ne finanțăm viitorul? Nu a primit niciun răspuns. Iar aceasta este o discuție anevoioasă, fiindcă nimeni, toată lumea este realistă, nimeni nu dorește să sporească datoria, dar dacă stăm cu mâinile în sân, nu ne va salva nimeni. Fiindcă dacă ne gândim că vom fi salvați de o strategie de investiții din partea fondurilor suverane chineze, eu nu știu dacă această idee Uh, poate să fie susținută. În al doilea rând. Cred că ar trebui să mai discutăm și să vedem cum putem să organizăm acest lucru, dar cred că propunerea Danutei Hubner, s-ar putea să mai discutăm și la coordonatori, uh, de a avea o conferință publică cu privire la concluziile noastre, mi se pare o idee foarte bună. Nu știu cum, cu cine să organizăm această conferință, dar cred că este o idee excelentă pentru a da mai multă vizibilitate acestei viziuni pe termen lung asupra căreia tutur, toți am căzut de acord cu o majoritate largă în Parlamentul European. Să nu uităm, totuși, și um, s-a făcut referire la acest lucru, multe dintre subiectele pe care dorim să le abordăm sunt, uh, sunt subiecte pe care noi dorim să le abordăm cu o viziune pe termen lung, o viziune strategică, dar care, de fapt, uh, Uh, sunt subiecte care țin de econ uh, în viața de zi cu zi și aici trebuie să ținem cont de acest aspect. Iată, deci, adăugirile pe care doream să le fac eu. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat, deci, această parte a dezbaterii. Îi rog pe coordonatori să rămână în sală și celorlalți le urez la revedere și drum bun. e joi seara. Facem o pauză de 5 minute, după care începem reuniunea coordonatorilor.